Right, good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, domnilor și domnilor. Au trecut 12 minute după ora 3. Suntem deja în întârziere. La începutul acestei ședințe, punctul 1 de pe ordinea de zi, dacă nu sunt comentarii, consider adoptată ordinea noastră de zi. Punctul 2. Am câteva anunțuri de făcut în această dupămasă. Pe 8 octombrie, coordonatorii noștri au uh, supus scrisoarea de evaluare care trebuie supusă Convenției Președinților după evaluarea lui Josef uh, Borrell, uh, vicepreședinte al Comisiei, înalt reprezentant al Comisiei Europene desemnat și în ceea ce privește celălalt comisar de resort pentru noi, cel pentru extindere, noi încă nu știm când va avea loc nici desemnarea numelui și nici respectiva audiere. Președintele Sassoli a declarat că uh, începutul mandatului noii comisii executive s-ar putea să aibă loc de-abia pe 1 decembrie pentru a permite completarea celor trei posturi care lipsesc din schema comisiei. În momentul în care aceste nominalizări sunt făcute, noi vom putea să facem evaluarea noastră și vom vedea care sunt efectiv datele audierilor. Conferința președinților se întâlnește miercuri la ora 3 pentru a vedea care este situația cu audierile, cu comisarii desemnați și ce se întâmplă în continuare. Secretariatul vă va informa, bineînțeles, de dată ce sunt noi uh, elemente care apar. Punctul 3. Anunțurile președinților referitoare la hotărârile coordonatorilor conform regulii 214 din regulamentul nostru. Am avut o ședință coordonatorilor pe 30 septembrie. Aceasta apare online pe site-ul nostru AFET împreună cu toate documentele aferente și, bineînțeles, vom avea și prezul verbal de la această ședință de astăzi care se va alătura pe internet. Punctele 4, 5 și 7 sunt uh, luate la oaltă. E vorba de avize Uh, ale DROA către noi în legătură cu o serie de acorduri de liber schimb cu uh, Vietnamul și protocolul de investiții. Uh, DROA a solicitat asta, dar am lucrat împreună, noi afetul. Doamna Vizelina este aici și e foarte bine acest lucru. Ne va prezenta acum pe scurt documentul care stă la baza celor trei proiecte de aviz și unul se referă la negocierile de acord de uh, liber schimb între UE și Vietnam, celălalt care uh, privește acordul de protecție a investitorilor. Isabel, înainte de a da cuvântul, ceva de procedură din sală, vă rog frumos. Oui, monsieur le président. Domnule președinte, mă bucur uh, că îmi dați voie să invoc aici regulamentul nostru. Suntem aici la partea European, în Comisia AFET și dăm bani Turciei, vecinul nostru. Îi dăm bani milioane de euro. În acest moment chiar Turcia uh, și invadează vecinul, Siria. Mii de soldați turci uh, intră pe teritoriul Siriei și comit masacre. Aș fi absolut uh, șocat dacă noi la AFET n-am luat niciun fel de poziție aici, uh, ca și cum nu ar fi întâmplat nimic. Avem nevoie de un mesaj clar uh, care să condamne această invaziune din partea AFET-ului. Din partea, uh, deci un mesaj din partea Parlamentului European. Eu cred că cetățenii noștri n-ar putea să înțeleagă că nu facem nimic și că activitățile noastre atât de interesante, de altfel nu uh, zic nimic despre această situație. Turcia este o țară vecină a UE, este o țară a NATO, ea comite aceste agresiuni. Mi se pare de neînțeles dacă noi, afetul, nu am luat niciun fel de poziție în acest sens. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! În primul rând, nu e vorba de a continua ca și cum nu s-a întâmplat nimic aici. Am discutat cu Federica Mogherini, cu cabinetul dânsei Uh, ea s-a întâlnit și astăzi la Bruxelles și mâine la Luxemburg cu ministrii de profil la afacerilor externe și vom vedea ce concluzii va da, va da Consiliul Afaceri Externe de mâine de la Luxemburg. Voi fi informat dacă mai am ceva în acest sens chiar încă de astăzi. Pot să vă dau uh, uh, anumite știri dacă doriți m-am gândit de fapt să uh, întâlnesc, să chem pe cineva de la SEA, SEAE astăzi, însă cu mâine se reunește Consiliul Mișilor de Externe la Luxemburg. Zic să așteptăm asta un pic. Sunt colegi care au strâns uh, niște semnături pentru a trimite o scrisoare oficială în acest sens. Anumiți colegi au uh, făcut alte demersuri în acest sens și să știți că de dată ce doamna Mogherini mă anunță, vă anunț și eu la rândul meu și dacă sunteți de acord vom pune acest lucru pe ordinea de zi la următoarea ședință. Nu, nu am făcut astăzi aceste anunțuri deoarece uh, la Luxemburg miniștrii de externe se întâlnesc chiar în acest moment și chiar uh, oaspetele nostru din Ucraina este acum la Luxemburg deocamdată și probabil atunci când vom aborda situația din Macedonia de Nord sau din Ucraina, aceste lucruri vor fi cu siguranță abordate. Am înțeles în orice caz uh, ce ne-ați spus. Uh, iarăși, suntem într-o perioadă mai aparte, alt element legat de regulament. Vă rog, fără microfon. mon de La ședința coordonatorilor, S-au împărțit 13 rapoarte pe politica de vecinătate și pe procesul de aderare la Uniunea Europeană. Aceste 13 rapoarte au fost împărțite eh, la numai 3 grupuri. Nici ECR, nici GUE și nici I și D n-au primit vreun raport. V-am trimis o scrisoare, voi trimite aceeași scrisoare și președintelui Parlamentului, solicitând un răspuns. Domnul Mariani este întrerupt. Domnule Mariani, mi-ați trimis e l-am citit și cred că am și văzut de fapt cum arată răspunsul, proiectul de răspuns, l-am văzut în, această, în acest weekend. Nu, nu, mi se confirmă faptul că ați primit răspuns. E pe drum, da. Da, asta este eficiența franco-germană apoi cred că va fi și spiritul echitabil tipic francez care va domni în grupul nostru. Da, vreau să vă spun că dincolo de orice uh, controversă, este o hotărâre care a fost luată de liderii tuturor grupurilor din comisia noastră. Înțeleg care sunt temerile dumneavoastră. Ați spus asta și la coordonatori, dar verificați-vă poate chiar acum dacă doriți e-mailurile pentru că să știți că am primit, s-a primit. Eu cred că s-a primit, da. Domnule Mariani, eu cred că va trebui să ridicați această, această situație la următoarea întâlnire a coordonatorilor. Mai sunt alte uh, uh, elemente de procedură, nu? Acum punctul 4, Isabel Visla Lima are cuvântul, îi dau cuvântul imediat. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Înainte de a începe, Înainte de a vorbi despre aceste, acest acord, vreau să spun că, într-adevăr, nu putem să începem această zi de lucru ignorând ceea ce se petrece în Siria. Dragi colegi, vreau să vă prezint aceste avize din partea DROA în legătură cu acordul cu Vietnamul și acordul de protecție a investitorilor. Aceste acorduri reprezintă o un punct de cotitură în relațiile dintre cele două părți. S-a făcut o legătură clară între parteneriat și acordul de cooperare și, pe de altă parte, uh, acordul de liber schimb între cele două părți, care, de fapt, s-au uh, angajat respecte uh, obligațiile legate de drepturile omului. Acordul de liber schimb este un element important, un jalon când vine vorba de relații economice cu regiunea Asiei de Sud-Est și un model de dezvoltare eh, a unei țări cum este Vietnamul. Prezența UE este foarte importantă în această regiune asiatică, eh, mai ales când vine vorba de schimbări climatice, bună guvernanță, eh, progres economic, social și lupta împotriva terorismului. Vietnamul a făcut eforturi pentru a fi ambițioasă. În acest sens, nu în ultimul rând când vine vorba de mediu, de schimbări climatice sau de drepturile lucrătorilor, și asta pentru a se conforma și Convenției Organizației Mondiale a Muncii în materie. Însă sunt anumite temeri, mai ales când vine vorba de uh, pedepsa cu moartea și uh, abolirea acesteia care încă nu este la ordinea zilei în acordul de liber schimb se pune accentul și există un capitol dedicat uh, um, dezvoltării durabile. O evaluare a acestor uh, eforturi trebuie făcută în mod periodic. Articolul 13 din acordul de liber schimb este o, o abordare pe bază de valori împărtășite, reciproc. Cred cu tărie că trebuie să existe un mecanism care să poată să uh, rezolve litigiile și problemele. Asta se evocă în articolul acesta al 13-lea, în sensul că dacă litigiile de acest gen nu sunt rezolvate prin mecanismul indicat, se poate face apel la un alt mecanism printr-un uh, panel de experți. Din toate motivele sus menționate, consider că acordul ne dă suficientă putere de negociere și influență când vine vorba de obiectivele de drepturile omului. Astfel, uh, avem toate canalele de comunicare deschise și putem, ori de câte ori necesar, să invocăm problema drepturilor omului când sunt probleme. În ceea ce provește dezvoltarea economică, și multilateralismul, acestea sunt instrumente deosebite pentru îmbunătățirea vieței oamenilor. Mă refer aici la uh, acordul de protecție a investițiilor, care permite o consolidare a relațiilor între cele două părți spre dezvoltare durabilă, uh, promovând comerțul și investițiile la un nivel foarte înalt de protecția mediului și a relațiilor de muncă respectând și standardele în materie, standardele internaționale. Când vine vorba de protecția drepturilor omului, vreau să subliniez că articolul 35 din parteneriatul de uh, cooperare uh, dintre cele două părți în acest articol, părțile se angajează să coopereze pentru a promova și promova drepturile omului, inclusiv prin implementarea instrumentelor uh, de drept internațional în materie dacă sunt probleme legate de drepturile omului, se oferă și mecanisme de rezolvare în acest sens. Acordul de protecție a investitorilor dorește statul de drept, guvernanță, democrație, o economie sănătoasă, protecția drepturilor omului și se dă, bineînțeles, pentru Vietnam, iar UE uh, îi oferă, conferă obiectivul de a promova stabilitatea în uh, această regiune. Iată de ce și acest acord de protecție a investițiilor trebuie să fie acceptat. Având în vedere uh, toate cele spuse, voi propune niște amendamente. Mulțumesc tuturor a fetului, secretariatului pentru tot sprijinul, bineînțeles și asistenților mei. Aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră și alte lucruri care pot să ajute uh, în această discuție. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă Isabel Visel Lima. Mai avem câteva minute până vine ministrul de externe al Macedoniei de Nord uh, la noi Domnul Coțolino are cuvântul. Ia, sunteți aici. Mulțumesc foarte mult. Vorbesc în numele Glus, domnului Glusman, care consideră că este vorba de un raport foarte important, așa cum uh, s-a spus. Noi uh, vom prezenta multe amendamente pentru a arăta cât de multe sunt încărcările drepturilor omului în, aceste, în această țară și cât de puține sunt garanțiile conferite în acest sens foarte multe execuții ale liderilor de sindicat, uh, încălcări ale drepturilor de mediu și altele ale lucrătorilor, chiar și după ce intră în, vigoare acordul. Foarte puține garanții din acordul de liber schimb, pentru că nu avem un tabel de indicatori uh, care să ne permită să constatăm progresele. Asta este ceva foarte important. Apoi vom cere un mecanism de monitorizare mai puternic uh, care să vedem într-adevăr care este situația în această țară, în ce măsură se liberează uh, prizonierii politici, în ce măsură sunt construite instituțiile democratice și așa mai departe. De pildă, de asemenea, nu există evaluări uh, clare ale situației ale drepturilor omului în această țară, de aceea considerăm că Comisia uh, nu își respectă obligațiile în acest sens. După cum vă spuneam, uh, noi uh, vom propune amendamente în numele grupului nostru și vom vedea în ce măsură vom coopera în acest sens cu doamna raportor. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, stimate coleg! Nu știu dacă mai sunt alte intervenții. Domnul Ravison, de la ECR. Alsjeblieft. Eh, dank u wel, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamne Visler Lima, pentru proiectul de aviz. Ea, pe bună dreptate, pune punctul pe i în ceea ce privește drepturile omului. Și exact asta ne îngrijorează și pe noi. E vorba de situația drepturilor omului din Vietnam. Vietnamul este o țară în care Partidul Comunist este la putere, iar din 54 uh, n-au mai fost alegeri libere. Libertatea presei, dreptul la liberă exprimare, libertatea religioasă sunt lucruri care în această țară sunt oprimate în mod serios. Creștinii sunt uh, priviți ca fiind niște oponenți periculoși, care sunt uh, foarte periculoși în țară și sunt lăsați la o parte. Uh, de asemenea, ei riscă să ajungă la închisoare pur și simplu. Aceasta este realitatea în 2019 în Vietnam. Și suntem de părere că din partea Uniunii Europene trebuie să vină mai multe în acest domeniu și credem că trebuie să fim mult mai fermi față de Vietnam. Acordul de liber schimb acordul comercial prevede un dialog despre drepturile omului, ceea ce este în sine foarte bine că se întâmplă asta și că lucrăm la asta, dar oare este suficient? Aceasta este întrebarea. Întrebarea este dacă discuțiile despre drepturile omului nu sunt prea laxe. Nu ar trebui ca în ceea ce privește acordurile de liber schimb, precum acesta, să facem tot posibilul în așa fel încât să existe niște condiții obligatorii pentru drepturile omului? Deci mie mi se pare că pe asta ar trebui să se axeze discuția noastră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule. Următorul vorbitor, Michael Galler. Mulțumesc. Da, e vorba de un acord de liber schimb și despre un acord de protecție a investițiilor. Aceste lucruri merg de obicei mână în mână, ceea ce este logic. De principiu, dacă se pune întrebarea dacă aceste lucruri vor schimba țara din punct de vedere democratic, din păcate răspunsul este nu. Cu un acord de liber schimb, nu vom reuși să punem capăt uh, regimului uh, unui singur partid. Și nu astfel vom reuși să obținem ceea ce ne dorim noi la democrație și drepturile omului. Dar, și aici este elementul decisiv pentru mine, dacă nu semnăm acest acord, avem oare opțiuni mai bune de influență sau nu? Și răspunsul este foarte clar. Eu cred că prin acest acord primim foarte multe puncte de referință importante în baza cărora să putem interveni și să obținem ceea ce ne dorim la capitolul drepturile omului, drepturile lucrătorilor, protecția mediului. Făcând asta, vom avea posibilități mult mai bune. Dar, după cum uh, v-am spus, nu se va ajunge la o situație ideală, cel puțin nu la început. Însă, e vorba de șase din cele opt uh, convenții OIM, care să fie ratificate. Sunt exact acele puncte asupra cărora putem face referire în momentul în care va avea loc dialogul, inclusiv în ceea ce privește dialogul pentru drepturile omului. Sunt reforme ambițioase care se fac la ora actuală în domeniul protecției mediului sau uh, lucruri similare și toate aceste elemente mă determină să spun că atunci când cântărim elementele, dacă să avem sau nu un asemenea acord, eu pot să spun foarte clar că este mai de dorit să avem un asemenea acord decât uh, ca el să lipsească și tocmai de aceea vă rog să îl susțineți. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna Loazo. Président, je voudrais abonder dans le sens Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu Michael Galler. Cu toții știm care este situația politică în Vietnam. Nu e ceva nou. Însă ceea ce este nou este posibilitatea pe care o avem acum, ca și Uniunea Europeană, pentru a împărtăși valorile noastre, fie că e vorba de dezvoltare durabilă, fie că e vorba de drepturile omului. Nu putem să întoarcem spatele și să refuzăm un astfel de acord cu Vietnamul, pentru că asta ar însemna ca Vietnamul să prefere alți parteneri care poate nu vor fi atât de atenți la drepturile omului. Întrebarea este să vedem dacă suntem în măsură să punem în aplicare acest acord, având în vedere ansamblul de clauze prevăzute, mai ales clauzele care prevăd o eventuală suspendare în momentul în care o problemă gravă ar fi constatată. Aici încă mai am semne de întrebare. Cum anume aceste acorduri de fapt sunt redactate și, bun, știm că de multe ori totul pleacă de la intenții bune, însă nu întotdeauna în mod practic putem să valorificăm punctele noastre de vedere. Așa că noi trebuie să avem un comportament foarte clar. Suntem uh, ansamblul comercial cel mai atrăgător din lume, care poate, între ghilimele, să exporte bunuri, dar nu numai, ci și valori, ci și principii. Așa că ar fi o greșeală să nu ratificăm acest acord și să lăsăm până la urmă Vietnamul să încheie parteneriate cu alte țări care nu au aceleași intenții în materie de dezvoltare durabilă și în materie de drepturile omului. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc. Domnul Riviere, numele, domnul Rivier, numele grupului ID. Mulțumesc, domnule președinte. Nimeni nu ignoră faptul că Vietnamul este o platformă de export pentru anumite produse chinezești și încheierea unui astfel de acord uh, ar fi, de fapt, uh, o, o adevărată autorizație pentru China de a exporta fără niciun fel de bariere înspre Uniunea Europeană. Dar aș vrea să mă refer la un punct care este foarte important și a fost subliniat și de alți colegi, și anume lipsurile, neajunsurile în Vietnam în materie de drepturi ale omului. Și aș dori să vă atrag atenția, dragi colegi, asupra dreptului la libertate, la credință religioasă. Astăzi, creștinii sunt cei care sunt uh, oprimați de acest regim în Vietnam de obicei creștinii sunt oprimați în alte țări decât cele din Asia de Sud-Est, însă vrem să amintesc faptul că o figură importantă a Bisericii Catolice din Vietnam reprezintă adevărată conștiință în acest sens și a atras atenția asupra problemelor care există, așa că semnarea unui astfel de acord uh, ar însemna o sancționare a unui, unei politici care, de fapt, nu recunoaște acest drept fundamental și anume de credință religioasă. Mulțumesc! Thank you! Mulțumim! Nu mai văd alți vorbitori. Isabel Wissler Lima pentru concluzii. Oui, je voudrais remercier pour... Euh, mulțumesc. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au intervenit ne aflăm într-o etapă în care acordul a fost uh, semnat și iată că avem acum la dispoziția noastră anumite mijloace destul de limitate. Evident că vom încerca să utilizăm toate pârghiile de care dispunem ca să avansăm, însă nu trebuie să uităm că acordul e semnat. Și punerea sub semnul întrebării acestui acord ar însemna să amânăm Uh, sine die uh, intrarea sa în vigoare. Așa că vă mulțumesc tuturor pentru intervenții. Aș fi într-adevăr încântată să conlucrez cu toți cei care își doresc să înregistrăm progrese pe acest aviz. Mulțumesc! Ok, thank you. I've been informed that... Mulțumesc! Am fost informat că un reprezentant de la DigiTrade alături de noi domnul Dali și domnul Bert de la SAE, dacă doriți să luați cuvântul foarte pe scurt, cine dorește? Mr. Daly first. Uh, Mr. Daly first, ok. Domnul Daly first, uh, mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, pentru că ne-ați invitat la această reuniune, la această dezbatere interesantă Relațiile UE cu Vietnamul s-au îmbunătățit în ultimii ani. Vedem asta prin negocierea diferitelor acorduri, inclusiv cele două care sunt acum examinate de comisia dumneavoastră. Mai târziu, în decursul săptămânii, sperăm ca înalta reprezentantă să semneze un acord cadru de participare cu Vietnamul care să deschidă poarta acestei țări în așa fel încât ea să poată contribui la câteva misiuni de securitate și apărare pe viitor. Per total, trebuie să spunem că relațiile noastre se dezvoltă, ceea ce este important nu doar pentru relațiile bilaterale cu Vietnamul, ci și pentru regiune, căci Vietnamul joacă un rol crucial în Asia, iar la anul va deveni chiar țara vicepreședintă a grupării regionale asiatice. Însă e de menționat și faptul că în cadrul acestei țări sunt anumite tensiuni și lupte între cei care sunt mai deschiși, mai liberali și cei care sunt mai închiși, mai conservatori, care au linii mai dure la guvern, dar și în cadrul partidului. Sunt multe aspecte care au un impact asupra negocierii de acorduri. Vedem de asemenea că negocierea acestor acorduri îi ajută pe reformiști. Îi ajută de obicei pe cei care vor să, ca Vietnamul să aibă o vedere mai largă înspre exterior. Creează o oportunitate, deci, pentru noi. Noi putem să ne răspândim valorile, așa cum au spus mai mulți membri, să ne răspândim valorile și influența în Vietnam. Desigur că sunt multe probleme, drepturile omului fiind un domeniu vast. Sunt multe, multe probleme acolo. Avem un dialog pe drepturile omului și ne ajută să punem problema cu guvernul în moduri în care, în mod obișnuit, nu am face pentru că nu și-ar bate capul guvernul să discute cu noi. Sunt diferite instrumente care vin cu un efect de pârghie. S-a făcut referirea la convențiile pentru, din Organizația Internațională a Muncii. Ratificarea convențiilor va fi ajutată de către negocierea ALS-ului, ceea ce va progresa pe viitor pe măsură ce lucrurile vor fi implementate. Vietnamul are o cale foarte rapidă de dezvoltare ceea ce generează un set propriu de tensiuni pe măsură ce evoluția economică ia amploare. E nevoie de o mai mare marjă de manevră pentru societatea civilă și, în mod inevitabil, se impune o abordare rezonabilă și față de utilizarea internetului, față de platformele sociale, se pune problema dreptului la liberă exprimare, sunt niște chestiuni dificile și relativ noi pentru o țară precum Vietnamul și sperăm ca prin acordurile noastre și prin variatele dialoguri să reușim să influențăm Vietnamul în așa fel încât să respecte mai bine drepturile omului și să reducă aceste genuri de probleme. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Bert de la DG Trade E rugat acum să facă câteva comentarii și între timp ne va însuți și domnul Dimitrov, ministrul de afaceri externe. Vă rog, voi vorbi și eu tot engleză, dar voi putea fi foarte succint pentru că au fost menționate deja multe lucruri. Ambele acorduri, da, au fost semnate la sfârșitul lui iunie, reprezentând o piatră de hotar în relațiile noastre îndelungate bilaterale cetățenii europeni și afacerile europene vor avea acces preferențial la economie vibrantă de aproape 100 de milioane de cetățeni cu o clasă mijlocie uh, care crește cel mai repede în ASEAN. Acordurile vor veni pentru a completa și aprofunda relațiile noastre, în așa fel încât legăturile comerciale și investiții să fie consolidate. Vor fi toate aceste elemente cu o susținere pentru creștere, pentru locuri de muncă, pentru comerț. Dificultățile arată că e relevant parteneriatul dintre noi. Vietnamul a devenit cel de-al doilea partener ca importanță în Asia de Sud-Est, după Singapore, în fața Malaeziei și o evaluare de impact independentă, comandată de comisie, arată că elimina, eliminarea barierelor comerciale va veni cu o sporire a comerțului. Se estimează că exporturile noastre spre Vietnam vor crește cu aproape 30%, iar exportul din Vietnam înspre noi cu aproape 20%. Sunt beneficii pe termen lung care trebuie puse într-o perspectivă mai largă în ceea ce privește, de exemplu, angajamentul nostru în ASEAN. Deci, după Singapore, Vietnamul ar deveni cel de-al doilea acord de comercial cu o țară din sud-estul Asiei, ar trebui să privim lucrurile în contextul angajamentului nostru general în regiune și în funcție de reperele pe care le putem stabili pentru negocieri cu alte economii majore din Asia de Sud-Est. Beneficiile economice vin de asemenea cu niște angajamente juridice puternice obligatorii față de dreptul muncii, de drepturile omului și protecția mediului. Aceste drepturi sunt incluse ca principii directoare în preambul dar mai ales în capitolele special dedicate comerțului și dezvoltării durabile. Sunt niște obligații prevăzute acolo, niște standarde de muncă, convențiile OEM care trebuie respectate, acorduri de mediu multilaterale, implicarea părților interesate independente plus uh, răspunderea socială a corporațiilor, respectarea resurselor naturale și lupta împotriva schimbărilor climatice, cu un mecanism de soluționare a disputelor cu tot. Astfel, Vietnamul deja a trecut la etapa implementării obligațiilor sale și s-a făcut un progres recent căci Vietnamul a ratificat una din cele trei convenții fundamentale OIM. Se discută acum și în ceea ce privește negocierea colectivă Chiar acum se discută despre o reformă în adunarea națională a codului muncii, aliniată principiilor fundamentale stipulate de OIM. A fost o întrebare despre China, dacă ALS-ul nu este o platformă în așa fel încât via Vietnam să ajungă la noi produse chinezești. Sunt prevederi în ALS cu niște norme foarte clare și detaliate cu privire la regulile de origine, ca să știm ce constituie un progres din Vietnam, din China, cât uh, conținut, câtă procesare trebuie să se facă în țara parteneră ALS, totul fiind monitorizat prin instrumentele noastre ca să preîntâmpinăm abuzul de preferințe. Colegii de la INTA la sfârșitul lunii se vor deplasa în Vietnam pentru a face verificări necesare, mai ales în ceea ce privește revizuirea codului muncii Calendarul uh, implementării convențiilor pendinte OIM trebuie verificat și el, în baza, desigur, respectării drepturilor omului și nu numai. Avem un acord de parteneriat și cooperare, un uh, acord de cooperare aprofundată, un acord de liber schimb, un acord de protecție a investițiilor, în Vietnam avem astfel un partener apropiat și acum avem un, o relație de parteneriat bazată pe principii și interese comune. Evident, implementarea este cheie, iar președinta aleasa Comisiei Europene a anunțat crearea unui ofițer special uh, pentru implementare care să se asigure că aceste acorduri sunt urmărite în așa fel încât să fie implementate corect. În ceea ce privește intrarea în vigoare a acestui, acestor două acorduri avute în discuție astăzi, vom crea un mediu care să ajute la crearea unui dialog constructiv cu Vietnamul, căci, într-adevăr, alternativa ar fi să lăsăm ca influența noastră să se piardă din această relație importantă și să fie acaparată de alte state. Mulțumesc foarte mult pentru sprijin și aștept cu nerăbdare să cooperăm unii cu alții. Mulțumesc amândurora! Cred că am ascultat niște contribuții extrem de valoroase. Vreau să vă spun că proiectele de aviz vor uh, circula în rândul membrilor DROA și AFET, termenul de amendamente fiind marți 11 noiembrie la orele 5 după amiaza, iar proiectul de aviz va fi prezentat pe 6 sau 7 noiembrie aici la AFET. Toate bune! Trecem acum la punctul numărul 8, Nicola, vrei să vii, Nicola, vrei să vii în față?